Dear colleagues, good morning. Stimați colegi, bună dimineața. După cum știți, avem un singur punct pe ordinea de zi ședinței de astăzi. Așa că eu urez bun venit, domnul vicepreședinte Dombrovskis, la această audiere publică. Condițiile, sigur, sunt excepționale. ne aflăm după referendumul din Marea Britanie. Să avem ocazia de a ne întâlni și de a-i mulțumi domnului Jonathan Hill. Am apreciat decizia domniei sale de a demisiona după referendum în unanimitate coordonatorii și-au exprimat recunoștința pentru cooperarea remarcabilă de care am beneficiat cei doi ani în care domnia s-a ocupat funcția de comisar european. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu domnia sa și vom putea mulțumi direct. Astăzi, după cum știți, suntem aici pentru că domnul președinte Juncker a decis să transfere către domnul Dombrovskis portofoliul de stabilitate financiară, servicii financiare și piață de capital. Domnul Dombrovskis și-a declarat disponibilitatea de a veni în fața Comisiei ECO și coordonatorii de la ECON și eu însumi avem plăcerea de a vă invita în această ședință extraordinară. Portofoliul ce urmează a fi transferat este esențial, se ocupă de Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital, de reglementarea serviciilor financiare și, în general, de chestiunile ce țin de stabilitate financiară, într-o perioadă în care încă încercăm să rezolvăm problemele și să întărim un sector esențial pentru creșterea economică, pentru ocuparea forței de muncă și pentru stabilitatea Uniunii Europene și în special a zonei euro. Ca parte a activității pregătitoare, v-am trimis o serie de întrebări în scris formulate de coordonatori întrebările cu răspunsul dumneavoastră a fost trimis colegilor și secretariatului. Există și copii listate. Documentul e disponibil doar în engleză în momentul de față, pentru că nu a fost foarte mult timp disponibil, dar apreciem extrem de mult răspunsul dat de dumneavoastră la aceste întrebări. Și acum putem trece la audierea propriu-zisă, conformitate cu regulamentul obișnuit. Am să vă dau cuvântul pentru discurs introductiv de 10-15 minute, după care vom opera în intervale de 5 minute, 2 pentru întrebare, 3 pentru răspuns. Domnule Dombrovski, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Onorate domnule președinte, onorați membri, în primul rând vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc astăzi. Regret foarte mult decizia luată de electoratul britanic în 23 iunie, dar este o decizie pe care trebuie să o respectăm. Domnul comisar Hill a decis să demisioneze, respectăm decizia, deși ne pare rău să pierdem un coleg atât de bun aduc un omagiu aici profesionalismului, angajamentului uh, demonstrat de Lordul Hill și să-i mulțumesc pentru cooperarea de care da spiritul de cooperare de care a dat dovadă. Stimați colegi, sunt vremuri grele pentru Uniunea Europeană. Procesul post-referendum va implica decizii dure pe plan politic și economic, într-o perioadă în care Europa se confruntă cu alte provocări, cum ar fi migrația sau securitatea. Sectorul serviciilor financiare va fi printre cele cel mai grav afectate de schimbarea în relația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Nu știm cu precizie care va fi viitorul acestei relații. Sperăm că Regatul Unit poate să rămână pentru noi un partener apropiat. Până la plecarea Regatului Unit, această țară rămâne membrul de plin al Uniunii Europene cu toate drepturile și obligațiile aferente. În același timp, celelalte 27 de state membre au spus clar că orice alt aranjament între Uniunea Europeană și Regatul Unit va presupune un echilibru între avantaje și obligații. Accesul la piața unică presupune acceptarea celor patru libertăți fundamentale, bunuri, servicii, capital și forță de muncă, libera circulație a acestora. Președintele Juncker mi-a cerut să-mi asum portofoliul de stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea Piețelor de Capital cu începere de la 16 iulie. Doresc ca lucrurile să fi mers altfel, ca circunstanțele să fi fost mai bune, dar este o răspundere pe care sunt gata să mi-o asum. Va trebui să coordonez Uniunea Bancară, politicile referitoare la Uniunea Monetară și la împiedicarea finanțării activităților teroriste. Mă bazez în acest efort pe propria mea experiență ca parlamentar european înainte de a deveni vicepreședinte al Comisiei. Înainte de a intra în detalii, am să vă prezint abordarea mea în legătură cu, serviciul, cu sectorul financiar din Europa. Răspunderea acestui sector este finanțarea economiei reale, sprijinirea investițiilor și susținerea economiei de piață socială a Europei. De aceea încurajăm finanțarea noilor firme startup și a IMM-urilor. Trebuie să ajutăm pe cetățeni să-și gestioneze finanțele în mod mai eficient, să aibă un fond de pensii sigur și o asigurare de sănătate, așa cum trebuie. După criză am întărnit arhitectura de reglementare a sectorului financiar. Astăzi, sectorul financiar uh, funcționează pe o bază mai solidă decât înaintea crizei. Creditele către economie sunt în creștere, băncile sunt mai puternice și mai bine capitalizate. Însă băncile, firme de investiții și de asigurări din Europa se confruntă cu noi provocări. Pe viitor va trebui să asigurăm un cadru de reglementare care să asigure un echilibru delicat între care să includă o dimensiune prudențială în caz de criză, conținând toate elementele necesare bunei funcționări a sectorului financiar într-un cadru deschis către dezvoltarea economico-socială și care să încurajeze restructurarea sectorului atunci când e necesar. Uniunea Europeană rămâne o uniune cu o piață unică pentru toate statele membre și operează cu o monedă unică care circulă în foarte multe din aceste state membre. Ca vicepreședinte am coordonat și semestrul european care implică toate statele membre este important să ducem, să finalizăm Uniunea Economico-Monetară și de asemenea este clar că piața unică pentru servicii financiare trebuie să se bazeze pe efortul tuturor statelor membre, operând după un singur set de reguli. Evenimentele recente au avut repercusiuni pe piețele financiare mondiale. Asta ne arată cât de important este să punem în aplicare așa cum trebuie noul cadru de reglementare european pentru a crea un sector bancar mai solid și pentru a-i proteja pe deponenți și pe contribuabili. În conformitate cu uh, directivele în pregătire sunt aproape finalizate și ne vom respecta angajamentele luate în acest sens. Vom definitiva, de asemenea, legislația menite, menită să, pun, să asigure punerea în aplicare rapidă a măsurilor necesare și ne, asigurăm de, ne, vom asemenea, ne vom asigura de asemenea că dispozițiile privind DELAC vor fi adoptate în lunile ce vin. E important să nu ne oprim în acest efort de a realiza Uniunea Bancară. Demersurile de ordin tehnic în acest sens vor începe în curând. Propunerea noastră pentru mecanismul de, privind depunerile în Europa este un pilon central al efortului nostru și o parte a unui plan mai larg de a adânci Uniunea Economică și Monetară. Munca privind EDIS este acum în mâinile colegislatorilor și vreau să mergem mai departe în acest sens în săptămânile și lunile ce vin. Parlamentul European este aliatul nostru natural și suntem de acord cu dumneavoastră, nu e nevoie de un acord interguvernamental pentru a definitiva acest dosar. EDIS trebuie să meargă în paralel cu măsurile menite a reduce riscul în sectorul bancar. Propunerile noastre privind TELAC și CRR și CRD vor fi prezentate Parlamentului înainte de finele anului ne, asigur, ne vom asigura că standardele de la Basel vor fi puse în aplicare într-o manieră eficientă și convenabilă pentru Europa. De asemenea, ne vom asigura că prezența noastră la Basel și în alte foruri internaționale este pe deplin coordonată. Și sunteți de asemenea eh, invitați să contribuiți la activitatea acestor foruri internaționale. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, pentru a sprijini creșterea economică și investițiile, mă angajez să continui demersurile inițiate de Lordul Hill – Cooperăm îndeaproape cu domnul vicepreședinte Katainen în acest sens. Posibilitatea ca cel mai mare centru financiar din Europa să părăsească Uniunea Europeană ridică o serie de priorități pentru piețele de capital din Europa. Uniunea Piețelor de Capital este un proiect de piață unică pentru toate statele membre. Însă, aceasta va face Uniunea Monetară mai solidă, pentru că o piață integrată va permite o absorpție mai eficientă a șocurilor. În viitor vom vedea ce trebuie făcut ca pași ulterior propunerilor actuale și să vedem ce se poate face în etapa ulterioară, însă pe termen scurt va trebui să ajungem la un acord cu privire la propunerile existente în prezent. Sper că vom crea un regim de prospectus care este mai simplu, mai eficient pentru firmele care vor să obțină finanțare pe piețele publice. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră pentru a asigura progrese pe marginea propunerii Comisiei privind secretizarea simplă, transparență și standardizată. Mai multă alegere și o calitate mai bună pentru consumatori în materie de servicii financiare rămâne pentru noi o prioritate. Analizăm acum răspunsurile la consultarea publică bazată pe Cartea Verde și sper să prezentăm rezultatele în toamnă. Finanțarea ecologică și fintech sunt două domenii pe care aș dori să le examinez mai îndeaproape și o să vedem în ce fel vom putea încuraja investitorii instituționali să țină cont de dimensiunea de durabilitate în politicilor de investiții. În termeni generali, ne vom axa pe politici bazate pe fapte concrete menite a încuraja creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Vom verifica, într-adevăr, dacă legislația noastră funcționează așa cum trebuie în teren și vom face schimbări acolo unde aceleași rezultate pot fi atinse într-o manieră care ar încuraja mai mult creșterea economică. De asemenea, ne vom ocupa de factorii de risc ce persistă în sistem de exemplu, un clearing mai bun al produselor derivate prin contrapartide centralizate. În încheiere, pot să vă spun că am făcut o prezentare extrem de sintetică a domeniilor esențiale acestui portofoliu. Inerția în momentul de față lucrează în favoarea noastră, și sper că pe viitor vei putea coopera foarte bine cu Parlamentul European pentru a duce mai departe acest program de lucru. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea dumneavoastră. Burher Balz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În primul rând, Aș vrea să mulțumesc domnului uh, vicepreședinte al Comisiei pentru discuția de astăzi, după hotărârea domnului Juncker uh, de a vă da portofoliul financiar. Uh, dumneavoastră ați contactat imediat reprezentanții Parlamentului și ne-ați spus că sunteți disponibil pentru o discuție în Comisia Econ. Ne place foarte mult um, inițiativa dumneavoastră și aceasta dă dovadă de uh, respect față de noi, pentru că și dumneavoastră ați fost uh, um, eurodeputat. Ne, parte, ne pare foarte rău uh, că Lord Hill nu poate să con- își continue activitatea. S-ar părea că va veni să ne viziteze săptămâna viitoare, deci vom avea ocazia să-i mulțumim personal pentru activitatea desfășurată. Dumneavoastră, domnule Dombrovskis, sunteți vicepreședinte uh, și v-ați ocupat de euro până acum. Am colaborat foarte bine până acum. Am discutat deja probleme privind Uniunea Bancară și vă veți ocupa în continuare de acest lucru. Este clar că fiind vicepreședinte um, al Comisiei, cunoașteți foarte bine multe probleme care țin de sectorul financiar. Domnule vicepreședinte, uh, legislația privind piețele financiare anul trecut uh, a câștigat foarte mult, nu, din, nu din punct de vedere al volumului, ci și al um, sității. Există autorități de supraveghere la nivel european, trebuie să se verifice continuu consecvența legislației, precum și cât de sigure sunt um, reglementările pentru IMM-uri. De aceea mă bucur că Comisia a lansat un call for evidence și urmează după acesta și un studiu foarte important în acest domeniu. Așadar, întrebarea mea este dacă dumneavoastră sunteți comisar pot să consider că lucrați la căutarea de probe și că veți continua cu acest studiu pentru a obține rapid noi rezultate? În plus, uh, urmează să îmbunătățiți proporționalitatea solicitărilor, cerințelor care țin de reglementare? Urmează să colaborați cu noi pentru a vă asigura că uh, toate uh, legislațiile respectă standardele și uh, că se vor respecta dorințele legiuitorului? Mulțumesc! So, um, uh, honorable Mr. Uh, Baltz, uh, thank you. Mulțumesc, domnule Baltz pentru această întrebare cu privire la Call for Evidence, solicitarea de uh, dovezi. Chiar acesta este obiectivul acestui call și anume evaluarea impactului cuprinzător al agendei de reglementare. Din punctul meu de vedere, cea mai bună abordare este să asigurăm îmbunătățiri, pentru a asigura îmbunătățiri rapide, este să ne concentrăm asupra unor um, declarații uh, clare, punctuale, care să fie introduse în um, acest um, în această activitate pentru a putea fi evaluate corect. Așadar, acest call for evidence uh, este o parte importantă din um, obținerea consecvenței cadrului reglementar și considerăm că a existat o reacție destul de puternică din partea diverselor părți implicate, așa că este posibil să existe anumite interacțiuni și noi vom încerca să evaluăm interacțiunile și suprapunerile și eventualele redundanțe la nivelul actelor legislative. Tuturor le este clar faptul că reformele um, și cadrele legislative uh, la care se lucrează în ultimii ani uh, au un caracter general și multă lume susține acest lucru. Am încercat să analizăm deja reacțiile. S-ar părea că există trei echipe noi care apar. În primul rând, se, există um, o parte a efortului care se consideră asupra proporționalității. Uh, este posibil ca uh, legislația să aibă un efect negativ asupra finanțării disponibile pentru economie în anumite cazuri și în anumite situații uh, povara pentru respectarea legii este prea mare din cauza anumitor inconsecvențe și interacțiuni. Urmează în continuare să, termin, să finalizăm analiza și în următoarele săptămâni și luni vom discuta pentru a vedea care sunt cele mai bune metode. Mulțumim. Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ca și mulți dintre dumneavoastră, îmi pare rău de uh, domnul comisar Hill. Considerăm că realocarea portofoliului dumnealui modifică arhitectura gândită de președintele comisiei din punct de vedere instituțional și din punct de vedere politic. Uh, dar acest lucru nu ține de responsabilitatea dumneavoastră în cadrul acestei audieri. În primul rând, aș vrea să vă întreb uh, ce părere aveți despre pertinența fuziunii dintre Deutsche Börse și uh, London Stock Exchange după Brexit. În plus, uh, veți, va trebui să vă concentrați și asupra problemei pașaportului uh, pentru că firmele care beneficiază de acest gen de document vor um, presta servicii în alte state membre în anumite condiții. Urmează ca legislația să se transpună în uh, legislația națională pentru a se asigura aceste servicii. Cum se va asigura Comisia că Regatul Unit își respectă obligațiile, mai ales uh, din momentul acesta și până în momentul deschiderii negocierilor, apoi până în momentul finalizării acestora. În final, autoritățile, Comisia împreună cu ESMA și autoritățile naționale urmează să supravegheze posibilitatea activităților care vor avea uh, de a face pe uh, piață, mai ales dat fiind faptul că unii care uh, au susținut Brexitul au dorit uh, să profite de tulburările care s-au născut pe piață în urma acestui vot. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Văd că au fost destul de multe. În primul rând, în legătură cu impactul referendumului britanic asupra relațiilor noastre. Uh, cu Marea Britanie și în legătură cu posibilele um, legături cu sectorul financiar. Într-adevăr, acest lucru va depinde în mare măsură de modelul de relații pe care îl adoptă Marea Britanie până la urmă cu Uniunea Europeană. Asta pentru că, în general, există două posibilități. În prima variantă, Marea Britanie rămâne în piața internă a Uniunii Europene și um, în a doua variantă rămâne înăuntru. Este clar că trebuie să se respecte toate obligațiile, cele patru libertăți, uh, dar și contribuțiile financiare pentru uh, UE și respectul cadrului legal al UE. Știm că problema pașaportului Uh, se impune atunci când o țară face parte din um, piața internă a Uniunii Europene. Se adresează o nouă întrebare. Ce se întâmplă înainte de începerea negocierilor? În prezent, Marea Britanie continuă să fie membru cu drepturi de pline și obligații de pline al Uniunii Europene și în continuare va avea acest statut până când se declanșează articolul 50 al tratatului și până când se finalizează procedura. Deci mai are cel puțin 2 ani în care va fi membru deplin al Uniunii Europene. În ceea ce privește respectarea legilor europene, a dreptului european, acest lucru este obligatoriu pentru toate statele membre și în această situație și autoritatea de, de reglementare prudențială din Marea Britanie a subliniat faptul că va, va trebui să se respecte în continuare toate reglementările și legile europene. Acest lucru este foarte clar. Atâta timp cât Marea Britanie este membru UE, trebuie să respecte toate regulile și toate reglementările. Apoi, în legătură cu abuzul de piață, pot să vă spun că avem un cadru destul de bun, avem o directivă și un regulament în acest sens, iar autoritățile de reglementare au instrumentele necesare pentru a combate orice abuz pe piață și pentru a îi pedepsi pe cei care încearcă să comită astfel de abuzuri dacă se descoperă astfel de cazuri. Și în legătură cu London Stock Exchange și Deutsche Börse, în legătură cu bursele, după cum am spus, atâta timp cât Marea Britanie rămâne membru de plin al Uniunii Europene, acest lucru nu are nicio consecință foarte gravă um, din punct de vedere juridic. Există probleme de competență, uh, etc., dar oricum rămâne să vedem dacă Marea Britanie va rămâne parte din uh, piața internă. Case Wimber. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule vicepreședinte. Îmi pare rău că vă primim în aceste circumstanțe în care Lord Hill a trebuit să ne părăsească și îmi pare rău și de rezultatul votului din Marea Britanie, cu care eu n-am fost de acord. Vă mulțumesc foarte mult și că ne-ați adus aminte că Marea Britanie este membru de plin uh, până în cel puțin până ne vom da și noi seama ce înseamnă acest referendum. După cum știți, ECR a sprijinit foarte mult uh, pe Lordul Hill și ne-a plăcut foarte mult că a reușit să găsească un echilibru între agenda existentă și acest call for evidence. Ați discutat deja despre acest lucru la întrebarea adresată de Berhard Bolz, dar oricum am vrea să înțelegem care este această metodă bazată pe dovezi, mai ales atunci când se revizuiesc uh, standardele tehnice și măsurile de nivel 2 în dosarele precum MIFID, unde este important să existe date și dovezi Uh, mai ales atunci când uh, există un calendar conform căruia trebuie să punem în aplicare măsurile înainte să avem datele la dispoziție. Deci mi-ar plăcea să ne spuneți um, care este echilibrul din punctul dumneavoastră de vedere între uh, terminarea noii legislații și um, revizuirea vechii legislații. De asemenea, poate ne vorbiți și despre rolurile financiare și poate ne spuneți și cum urmează să folosiți această metodologie bazată pe dovezi în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. După cum știți, comisia, această comisie are o prioritate clară și anume sprijinirea creșterii economice și creării de locuri de muncă. Dorim un sistem financiar um, stabil în acest sens. Știm că revizuirea sistemului uh, de reglementare a fost necesară din cauza crizei și se impunea pentru rezolvarea multelor probleme cu care ne confruntam în sectorul financiar. De altfel, um, în urma problemelor recente care au existat uh, pe piață din cauza um, referendumului din Marea Britanie, am înțeles din nou de ce este important să avem un uh, sistem um, puternic și un cadru legislativ puternic. Deci, din acest punct de vedere, poate că eforturile noastre uh, nu se contrazic, pentru că un sistem uh, puternic și stabil este o precondiție și pentru sprijinirea economiei. În legătură cu echilibrul dintre agenda noastră de pe viitor și revizuirea legislației noi, uh, legislației vechi, pot să vă spun că de asta ne ocupăm acum avem o agendă legislativă destul de încărcată, discutăm mai multe propuneri și cu această comisie și urmează să mai înaintăm câteva propuneri, cum ar fi revizuirea cerințelor de capital, o, un regulament și o directivă, sau um, TELAC și MREL, și consecvența um, reglementărilor noastre cu reglementările internaționale, etc. În același timp, știm că cadrul de reglementare a fost creat și ad hoc, într-o anumită măsură, ca reacție la criză. Așadar, acest call for evidence pe care îl analizăm acum este o ocazie bună uh, de a vedea exact uh, ce legislație avem acum, unde există inconsecvențe, unde există suprapuneri și cum uh, putem să le îndepărtăm pentru a ajunge la aceleași rezultate prudențiale cu o povară administrativă mai mică și într-un mediu care sprijină mai mult creșterea. În ceea ce privește problema scrierii de legi bazate pe dovezi. Eu sprijin acest principiu. Am spus uh, în discursul introductiv că în momentul în care luăm decizii cu privire la problemele cele mai importante, care pot avea implicații foarte importante din punct de vedere al creșterii economice și creării de locuri de muncă, trebuie să luăm uh, hotărâri pe baza dovezilor și aceasta este abordarea cu care voi continua și uh, mi se pare că și Lordul Hill a acționat tot așa până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, Silvi Golar. Domnule președinte, uh, vă mulțumesc că ați venit uh, să discutați cu noi astăzi. În numele ALDE vreau să vă mulțumesc, vreau să-i mulțumesc lui Jonathan Hill pentru activitatea desfășurată și uh, pentru faptul că a avut curajul să ia această decizie care îl onorează haideți să facem un pas în spate de la acest dosar uh, pe care de obicei îl um, privim individual. Aș vrea să revin asupra ceea ce ați spus cu privire la Marea Britanie. Domnule comisar, aș vrea să veniți la piață în Aix-en-Provence cu mine și să-mi explicați cum pot să le explic oamenilor de la piață Um, aceste lucruri. Deși din punct de vedere juridic aveți dreptate și uh, eu nu sunt agresivă deloc față de britanici, dar cum facem noi ca în afara acestor clădiri, um, cum putem să explicăm cetățenilor simpli că nu s-a um, declanșat încă articolul 50 și, a, și va rămâne acest lucru pe durată uh, nedeterminată, uh, și urmează ca până se declanșează să avem în continuare um, să avem în continuare eurodeputați englezi care votează asupra unor legi care până la urmă nu îi vor atinge pe viitor și e posibil să avem uh, și un nou comisar englez. Uh, Cred că ne confruntăm cu o situație dificilă și nu spun acest lucru pentru a vă pune într-o situație dificilă, ci pur și simplu vreau să exprim punctul de vedere a unor, al unor oameni care nu pot să vadă lucrurile din punct de vedere juridic. Deci cum putem să găsim o soluție juridică, corectă din punct de vedere juridic pentru britanici dar care să ne permită și să apărăm Uniunea Europeană în fața concetățenilor, mai ales pentru că vor exista populiști care vor sublinia, vor sublinia aceste probleme. Nu vrem să fim rupți de realitate. Vă atrag atenția asupra faptului că e posibil să pierdem încrederea oamenilor și vreau să știu ce părere aveți, uh, lăsând la o parte o repetare a unor principii juridice. Pentru că Comisia ne-a lovit uh, luni și luni cu tot felul de um, argumente juridice, dar nu putem să ne limităm la acestea. Uh, m-am întâlnit cu Madi Delvo, Serpa și alții și am făcut un raport cu privire la rolul uh, Uniunii Europene uh, pentru stabilirea standardelor globale. Am discutat și cu dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, sper că, lăsând la o parte acest raport din inițiativă proprie, Comisia va uh, reuși să își definească mai bine um, re, um, relațiile cu Comisia noastră. Uh, ce urmează să faceți dacă um, rezultatul acestor eforturi globale uh, nu se va adapta la situația Uniunii Europene. Mulțumesc! Uh, for those questions. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Înainte de toate, câteva cuvinte referitoare la situația după referendumul din Marea Britanie. Bineînțeles, Comisia Europeană și toate instituțiile Uniunii Europene și toate statele membre trebuie să respecte tratatul. Acestea sunt prevederile stipulate în tratat. Ne aflăm într-o situație nemai întâlnită, ne confruntăm pentru prima dată cu această situație, situație în care un stat membru dorește să părăsească Uniunea Europeană. Bineînțeles, în calitate de reprezentanțe a instituțiilor europene, nu avem altă alternativă decât aceea de a respecta prevederile tratatelor. Iar tratatele sunt foarte clare, statul membru în cauză trebuie să declanșeze articolul 50. Există însă câteva observații. Uh, nu există o perioadă nedefinită. Odată ce se declanșează articolul 50, sunt prevăzuți 2 ani pentru negocieri. Dacă nu se ajunge la un acord după negocieri, intervalul oricum se oprește. În al doilea rând, președinții instituțiilor uh, Uniunii Europene au făcut deja apel uh, la Marea Britanie pentru ca aceasta din urmă să înainteze notificarea fără nicio întârziere. Suntem de acord cu dumneavoastră. Această perioadă prelungită de incertitudine dăunează cu siguranță Uniunii Europene și uh, este de asemenea dăunătoare pentru Marea Britanie. Iată de ce instituțiile europene i-au cerut Marii Britanii să vină cu această notificare cât se poate de repede. Dar, încă o dată, trebuie să respectăm prevederile tratatului. Acum, în ceea ce privește um, Comisia de la Basel și activitatea internațională. După cum spus deja în uh, introducerea mea, Salutăm contribuția dumneavoastră la această dezbatere prin raportul dumneavoastră din proprie inițiativă referitoare la activitatea diferitelor uh, instituții internaționale, FMI, Comisia de la Bază și așa mai departe. Bineînțeles, uh, într-o situație ideală, Uniunea Europeană s-ar exprima cu un singur glas, pentru că doar așa putem influența mai bine activitatea acestui forum internațional. Primul pas în acest sens reprezintă coordonarea. În ceea ce privește femei, am venit deja și cu inițiative legislative referitoare la mai bună reprezentare a zonei euro. În ceea ce privește Comisia de la Basel și întrebarea dumneavoastră, ce se întâmplă dacă rezultatele activității acestei comisii nu se aliniază la situația specifică a Uniunii Europene? Bineînțeles, trebuie să ținem cont de acest lucru. Încă o dată, dacă ne exprimăm cu un singur glas, putem influența mai bine rezultatele acestei activități. Acum, în continuare, spuneam, dacă aplicăm ELAC, putem uh, acționa într-un mod inteligent care se aliniază și la normele și cerințele existente uh, pe care le avem deja în Uniunea Europeană. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de toate acestea. Mulțumesc! Uh, timpul a expirat, Fabio De Mazi. Domnule Dombrovski, am să vorbesc în limba germană. Doream să vă întreb Aici, dezbaterea referitoare la Brexit joacă un rol important, însă observatorii spun că ar putea, am putea să ne confruntăm în curând cu o situație în care Brexit ar fi numai un joc mic, uh, neînsemnat și anume vorbesc de criza din sectorul bancar italian. Dacă dumneavoastră ați purta răspundere în guvernul italian, cum ați gestiona problemele care ne așteaptă, mai ales în ceea ce privește um, tragerea la răspunderea creditorilor și proprietarilor de bănci. În același timp, uh, cum ați, ați proteja micii um, depunători aici? Uh, poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de pactul de stabilitate și creștere este opusă um, poziției pe care o reprezintă grupul meu. Noi criticăm uh, acest pact, însă Italia uh, riscă uh, să piardă în urma acestei crize până la 2,5% din PIB cum ați uh, gestionat totul în cadrul Pactului pentru Stabilitate și Creștere? În continuare, un studiu al Ministerului American de Finanțe ajunge la concluzia că Deutsche Bank este cea de-a treia bancă cea mai periculoasă pentru stabilitatea financiară globală. În răspunsul dumneavoastră scris, uh, v-ați exprimat referitor la, structura, la reforma structurală a băncilor și anume separarea unităților de uh, investiție și unităților comerciale. Uh, cum doriți să continuați cu acest proiect de reformare a băncilor? Este important Considerați că este important ca instituții precum Deutsche Bank, care amenință stabilitatea financiară, să fie uh, divizate. Și ultima întrebare. Jonathan Hill um, a fost răspunzător doar pentru piețele financiare. Dumneavoastră aveți deja un portofoliu interesant. Cred că nu e deloc plictisitor. Și vă întreb dacă acest portofoliu vi s-ar acorda, nu ar fi superflu să mai existe un comisar pentru piețe financiare. Ar fi, atunci ar fi fost Jonathan Hill deja superflu? Să, cum veți gestiona toate aceste sarcini atât de solicitante în același timp? Mulțumesc. Într-adevăr, a fost o serie lungă de întrebări. În primul rând, întrebarea referitoare la sectorul bancar din Italia. Suntem la curent uh, în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă sectorul bancar din Italia. Există într-adevăr numeroase credite neperformante, lucru care a făcut ca numeroase bănci uh, să fie într-o situație delicată la ora actuală. De asemenea, am constatat uh, un curs descendent al uh, acțiunilor, un lucru care de fapt se întâmplă de la începutul anului în Italia. Am subliniat deja acest lucru în recomandările specifice de țară, recomandări pe care le-am adresat Italiei, unde i-am recomandat să abordeze slăbiciunile existente în sectorul bancar, să ia măsuri pentru a accelera volumul considerabil de credite neperformante. Într-adevăr, s-au luat deja anumite măsuri de pildă, o reformă referitoare la secretizarea NPL, notificările referitoare la uh, schema privind sprijinul de lichiditate. Am luat legătura, bineînțeles, cu autoritățile din Italia și continuăm să urmărim de aproape evoluțiile la fața locului și suntem gata să intervenim dacă e nevoie. În ceea ce privește reforma bancară, nu ați răspuns uh, concret cum veți rezolva această problemă, spune vorbitorul. Domnul Dombrovski, există, bineînțeles, diferite feluri pentru a aborda această problemă. Depinde și de solicitarea autorităților din Italia. A menționat deja ce s-a făcut până acum, bineînțeles, în strânsă legătură cu autoritățile din Italia. Dați-mi voi acum să trec foarte repede la celelalte întrebări referitoare la reforma structurală a băncilor. Aici uh, știm că e vorba de o propunere la ora actuală blocată, dacă pot să spun, care stagnează. Există anumite îngrijorări, mai ales uh, referitor la cum băncile pot continua să ofere uh, servicii importante, mai ales în ceea ce privește piețele, măsuri referitoare la caracterul proporțional, îngrijorări întemeiate. Eu intenționez să mă întâlnesc cu raportorii, cu raportorii din umbră, pentru a discuta problema reformei structurale a băncilor și să vedem cum putem înainta. Propunerea și intenția propunerii de a aborda acele bănci uh, mult prea mari pentru așa, cred că este încă o intenție um, care rămâne în picioare. Am discutat în calitate de vicepreședinte deja cu parteneri relevanți, așadar nu am primit răspunderi cu totul uh, noi în portofoliul meu și trebuie să vă spun că la comisie deja există câțiva membri care sunt uh, răspunzători de gestionarea a două direcții generale și care reușesc să se achite cu succes de această sarcină. Înțeleg că e o muncă suplimentară, dar sunt dispus să, să mi-o asum. Mulțumesc, Sven Giegold. Bun venit, domnule comisar. Înainte de toate, aș dori să mă pronunț referitor la felul în care noi aici la Econ, dar și în Europa în general, trebuie să abordăm uh, negocierile cu Marea Britanie, negocieri care vor urma. Aș dori să-i spun de asemenea foarte clar uh, și lui Silvii că, într-adevăr, cred că a fost uh, o zi tristă săptămâna trecută și felul în care trebuie să abordăm totul ar trebui să fie fără uh, îndârjire, fără nicio urmă de răzbunare și menținând un ton al prieteniei. Cred că tonul pe care l-ați folosit dumneavoastră, spunând că ar trebui să fim uh, echitabile, cu alte cuvinte, aceleași reguli înseamnă aceleași obligații. Principiul care se aplică atâta timp cât Marea Britanie este în continuare membru al Uniunii Europene. Bineînțeles, acest lucru se aplică atât Marii Britanii cât și celorlalți actori pe piața comună. Nu, poate, nu putem face un rabat uh, când vine vorba de obligații. Dacă ești prezent pe piața unică, trebuie să-ți asumi toate răspunderile, inclusiv libera circulație și uh, contribuțiile la bugetul Uniunii Europene. Trebuie să fim uh, fermi, dar într-un ton prietenesc. Cred că trebuie să ne exprimăm uh, în tonul potrivit, iar acest lucru este foarte important. Uh, pentru cetățenii europeni, mai ales pentru tineri care uh, își vedeau viitorul în Europa. Am două întrebări pentru dumneavoastră, domnule comisar. În primul rând, uh, m-am îngrijorat uh, răspunsul dumneavoastră referitor la limitele de poziție ATS-21. Dumneavoastră spuneați pe scurt că îngrijorările Parlamentului au fost deja uh, li s-a oferit deja un răspuns. Însă foarte mulți cetățeni au fost îngrijorați și aș dori să știu dacă v-ați schimbat ideea și dacă ați fi dispus să vă întâlniți cu echipa de negociere referitoare la MIFID înainte ca comisia să ia o hotărâre referitor la ATS 21. Aș dori să știu așadar dacă sunteți uh, deschis aici. Și în al doilea rând când vine vorba de finanțarea pentru um, tehnologia verde, uh, ce măsuri veți lua pentru ca economia, pentru a sprijini tranziția economiei noastre înspre o economie verde? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Acum, în ceea ce privește prima întrebare, referitoare la RTS 21 și limitele de poziție. sprijinim ideea acestui standard și anume uh, de a împiedica specularea cu materii prime uh, delicate, mai ales uh, produsele alimentare. Iată de ce i-am cerut um, ESMA să prezinte o nouă propunere și să vină cu un standard îmbunătățit referitor la limitele de poziție. În această poziție, în această propunere revizuită, am constatat într-adevăr că ESMA a introdus uh, o diferențiere suplimentară, mai ales în ceea ce privește contractele extrem de lichide și cum contractele mai puțin lichide pot avea limite superioare. Limitele de asemenea diferă atunci când e vorba de materii prime alimentare. Limita este stabilită la 2,5% uh, din uh, stocul disponibil. Iată ce am uh, prezentat în răspunsul meu în scris. Cred că se răspunde îngrijorărilor ridicate de Parlament. Bineînțeles, uh, sunt dispus să mă întâlnesc cu echipa de negociere, după cum ați spus, pentru a discuta mai în amănunt acest uh, subiect, pentru a vedea dacă putem face mai mult în acest sens. În continuare, cea de-a doua întrebare, referitoare la economia verde și finanțarea verde. Aici Putem face mai multe lucruri. În primul rând, trebuie să elaborăm o strategie europeană mult mai amplă în ceea ce privește finanța verde. Face parte și din inițiative la nivel internațional, la G20, la FSB. Eu doresc să creez un grup special de lucru în acest sens și să văd dacă Există um, aplicații concrete, de pildă abordarea referitoare la anumite profesii, dacă acestea pot fi la abordarea folosită pentru pensiile ocupaționale poate fi folosită și în alte aspecte, dacă poate fi introdusă în regulamentul referitor la cerințele de capital putem uh, discuta și despre alte feluri în care putem rezolva această întrebare. Marco Zanni. Marco Zanni. Mulțumim uh, foarte mult, domnule comisar, pentru această audiere. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Odată, în general, viitorul unii bancare. gândindu-ne la criza din câteva state membre, cum ar fi Italia, știm că aceasta afectează sectorul bancar și ridică o serie de întrebări în legătură cu una bancară. Mă întreb dacă această structură poate într-adevăr să ofere stabilitate sectorului financiar din Europa. Avem un pilon cu supervizare unică care se concentrează doar pe anumite riscuri, ignorându-le însă pe cele mari. După cum spunea și domnul Demasio, mă îngrijorează situația unor bănci ca Deutsche Bank, S-a spus că această bancă a trecut testul de stres, dar vine femeiul și spune că e banca care prezintă cel mai mare risc sistemic din Europa. Deci clar ceva nu funcționează. Există un sistem de soluționare care în loc de a stabiliza sistemul financiar, pare să-l pericliteze. Autoritățile naționale care au pus în aplicare integral sau parțial pachetele de asistență pentru sector, fac tot ceea ce le stă în putință în încercarea de a nu pune pe deplin în aplicare această legislație din 2016 încoace, pentru că vedeți, ce, ce situație turbulentă e în sector și mai este un al treilea pilon care probabil nu o să vină niciodată sau dacă vine, nu ne va ajuta în termeni concreți. Deci, ce părere aveți despre Uniunea Bancară? Credeți că va putea, într-adevăr, să stabilizeze sistemul financiar și apoi Uniunea Piețelor de Capital și securitizarea? Banca Centrală Europeană ne spune că problema pentru IMM-uri e lipsa cererii, nu lipsa de lichidități. Atunci, este aceasta soluția justă pentru capitalizarea economiilor? Mulțumesc. Încă o dată, multe întrebări dintr-un foc. Odată, Uniunea Bancară. V-am spus că voi continua să lucrez la realizarea acestei uniuni bancare. O să venim cu propuneri suplimentare pe componenta prudențială, lucru deja evidențiat de mine. Și, de asemenea, ne vom ocupa de mecanismul european de asigurare a depunerilor, care este pilonul lipsă, după cum mi s-a spus. În ceea ce privește funcționarea mecanismului unic de supervizare, și diferitele aspecte, implicând diferitele riscuri, cred că riscurile de neperformanță și riscurile privind schimbările comerciale trebuie luate în serios, însă știți că SSM se ocupă de monitorizare și ca partea băncii centrale europene face obiectul dispozițiilor care îi reglementează și asigură independența. Din acest motiv, nu pot face comentarii privind decizii în materie de supervizare și monitorizare. Apoi, secretizarea, securitizarea. Securitizarea poate oferi finanțare suplimentară economiei. Dacă mergem înainte cu această propunere privind securitizare simplă, transparentă și standardizată, oferim băncilor posibilitatea de a-și transfera activele către potențiali investitori, eliberând resurse pentru creditarea economiei reale. Acesta ar fi avantajul pentru economie. Vorbeați de nivelul cererii. Sigur, sectorul financiar nu poate rezolva toate problemele economice ale Uniunii Europene. Avem o agendă macroeconomică care merge dincolo de asta. Avem facilități de investiții, avem priorități în materie de reforme structurale și, desigur, ne ocupăm și de stimularea cererii, mai ales în acele țări care au destul de, destul de mult loc uh, de creștere în acest sens. Barbara Kappel. Good morning, Herr Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Bună dimineața. În ultimii aproape doi ani ați colaborat foarte bine cu această comisie și acum că preluați și activitatea Lordului Hill, aveți un portofoliu foarte mare și aș vrea să vă urez succes în activitatea dumneavoastră și o colaborare foarte bună și cu această comisie. Înainte acestei audieri ne-ați răspuns pe larg la câteva întrebări și astăzi ați avut și un discurs introductiv cu privire la sistemul de asigurare a depozitelor în Europa. Uh, am să vă adresez acum o primă întrebare. În Ecofin, în iunie, s-a discutat foarte mult despre acest subiect s-a discutat și despre posibilitatea unui acord interguvernamental și uh, dumneavoastră ați spus că ați fi împotriva acestui gen de acord. S-a vorbit însă și despre um, reducerea riscului și anumite măsuri care s-ar pune în aplicare în acest sens. Uh, se dorește să existe o, un sistem de garantare a depozitelor în statele membre și să existe și o dotare în acest sens a fondului. S-a discutat despre ce se întâmplă în Italia, acest lucru ne îngrijorează în alte um, state. Eu sunt din Austria, de exemplu, noi avem un sistem care funcționează uh, ar fi important, pe de altă parte, să existe un astfel de sistem și la nivel european și să existe și un sistem de uh, reducere a riscurilor. Comisia ar trebui să se asigure că băncile au suficient capital de bail-in și, pe de altă parte, că există suficient, uh, suficientă preocupare în domeniul legislației cu privire la asigurarea sistemului bancar național. Întrebările sunt când să ne așteptăm la uh, noile acte legislative și, în al doilea rând, uh, care ar putea să fie costurile cu privire la asigurarea depozitelor. Și încă o mică întrebare, este vorba despre uh, influența agențiilor de rating asupra reglementărilor. În America, din 2010, autoritățile de reglementare nu se mai bazează pe um, judecata agențiilor de rating nu mai au voie să facă acest lucru. Întrebarea mea este dacă uh, doriți acest lucru și în Europa. Uh, ok. Uh, quite a few, uh... Încă o dată, multe întrebări. O dată, Edis. V-am spus că voi continua activitățile în această direcție. Propunerea e în mare măsură acum în mâinile colegislatorilor. Ecofin a definit foaia de parcurs și sunt gata să cooperez îndeaproape și cu președinția slovacă ca să începem uh, munca pe plan tehnic. Și de asemenea, Parlamentul European are un document de lucru pe această temă. Deci, sunt gata să coopereze îndeaproape și cu Parlamentul European. Apoi, celelalte aspecte. Atât mecanismul de garantare a depunerilor la nivel național. Un element din propunerea actuală îi spune clar că doar acele state membre care își îndeplinesc obligațiile conform directivei privind mecanismul de garanție a depunerilor pot fi eligibilă pentru EDIS. Deci nu va exista vreo situație în care o țară în care nu îndeplinește cerințele din directivă să poată folosi aceste fonduri în daun altor state. Deci toate statele trebuie să-și îndeplinească obligațiile și acest nivel de 0,8% din depunerile legile trebuie să fie atins. Vorbeați apoi de casele de economii din Austria, care au un sistem de protecție propriu. Acest lucru va trebui să fie luat în calcul atunci când definim contribuțiile bazate pe risc. Și intenția nu este aceea de a crește povara pentru sectorul bancar. Deci, scopul general va rămâne 0,8% din depunerile eligibile pentru mecanismele europene și cele naționale. Apoi, uh, planul pentru reducerea riscului, Comisia a spus că împărțirea riscurilor și reducerea riscurilor trebuie să meargă în paralel. S-au prezentat o serie de propuneri în materie de reducere a riscurilor până acum. Apoi, în ceea ce privește obligațiile, știți că se poate face apel la fondul de soluționare doar atunci când activele au beneficiat de asistență financiară. Însă suntem pe calea definitiva și a specifica exact ce fel de obligații intervin și în ce ordine. Apoi, evaluarea costurilor. Am făcut un studiu de impact al acestei propuneri în 2010, când am uitat la diferitele posibilități de a crea acest, acest mecanism de asigurare a depunerilor pan-european însă continuăm cu o evaluare cantitativă a elementelor de care va fi nevoie. Este, prin urmare, nevoie de analize ulterioare. Vă mulțumesc, Renato Soro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, la începutul prezentării dumneavoastră spuneați că Europa se confruntă cu o situație dificilă în materie de migrație și securitate. Există incertitudini și riscuri aduse și de Brexit. Nu știu dacă ați văzut imagine din presă, cadavrele italienilor uciși în Bangladesh de teroriști islamiști. Apoi o altă știre, banca italiană Montei Paschi a pierdut 13% uh, din valoare în ultimele zile. Deci iată, tot felul de incertitudini care ar putea genera o lipsă de încredere în sectorul bancar italian. mă întreb dacă instrumentele europene chiar pot să facă față acestei situații. Nu sunt foarte sigur. Mă întreb dacă nu cumva leacul agravează boala. La finele lui iulie îți avea noul uh, test de stres pentru Autoritatea Bancară Europeană, concentrându-vă pe împrumuturile neperformante și nu pe a, uh, balanțele de complicate sau pe comerțul cu produse financiare derivate. Deci există riscuri care nu s-au luat în calcul. Riscurile vin de la împrumuturi uh, și vin de la cea mai mare bancă din Germania. Și atunci, întrebarea mea e următoarea. În acest context nu mai e timp de pierdut. E nevoie de un comisar, de un comisar care să intervină rapid. Ce părere aveți despre ideea de a utiliza dimensiunea de flexibilitate de la articolul 32.4d? Acesta ar trebui, acest mecanism ar trebui folosit rapid pentru că e nevoie de certitudini, de o soluție posibilă la aceste probleme. Mulțumesc pentru întrebare. Cred că m-am ocupat de acest aspect deja, referitor la băncile italiene. Sigur, nu pot să fac comentarii despre anumită bancă, menționați dumneavoastră Paschi, însă, repet, s-au luat deja o serie de măsuri privind sistemul bancar italian și s-au luat în strânsă cooperare cu autoritățile din Italia. Mă întrebați uh, apoi în legătură cu recursul la mecanismul de flexibilitate. Noi aplicăm toate dispozițiile în funcție de condițiile concrete existente și știm că sunt anumite condiții, dar există cerințe care trebuie să fie îndeplinite și atunci eh, sistemul ne permite recursul la anumite instrumente, dar există condiții precise, cum ar fi băncile trebuie să fie în stare de solvență, trebuie să poată îndeplini cerințele de capital, și dacă sunt probleme cu scenariul advers, se poate face recurs la mecanismul precauționar. Deci dacă se îndeplinesc aceste condiții, se pot aplica regulile respective, sigur. Însă mai există și reguli privind asistența de stat, care țin de portofoliul unui alt comisar, însă sigur, uh, noi trebuie să lucrăm împreună și să găsim soluții funcționale, comisia noi în întregime și am, am făcut acest lucru până acum pe alte dosare, vorbeam de securitizare, de sprijin în materie de lichidități și vom, vom continua să continua, vom continua să lucrăm în același fel și pe viitor. Apoi, pe riscuri, Spuneam că, într-adevăr, trebuie să luăm în calcul uh, diferite tipuri de risc. Uh, riscurile schimburi comerciale sunt un aspect, dar deciziile respective trebuie să fie luate de autoritățile de monitorizare. Alen Lamasur. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să salut activitatea predecesorului dumneavoastră și vreau să spun că ne bucură desemnarea dumneavoastră pentru acest portofoliu. Aveți o experiență considerabilă ca prim-ministru, ca vicepreședinte al Comisiei, așa că știm că vă veți exercita acest portofoliu în condiții de eficiență maximă. Dar am o întrebare. Testul pentru adevărată uniune bancară va fi posibilitatea pentru ca stocuri voluminoase de active din bănci bogate din nord să vină să financeze nevoia de investiții din Europa de Sud, unde există proiecte, dar unde, după cum s-a spus deja, băncile sunt într-o situație dificilă. Astăzi acest lucru nu este posibil, nu din cauza la dreptul primar sau secundar al Uniunii, ci din cauza faptului că autoritățile naționale de reglementare din statele de nord veghează ca economiile lor de oameni gospodari să nu fie irosite în investiții în țări considerate mai puțin serioase. Am pus uh, întrebarea aceasta pregesului dumneavoastră, care nu mi-a răspuns foarte convingător. Și acum mă întreb cum apreciați noastră situația. Uh, ok. Uh... Vă mulțumesc pentru această întrebare. Are într-o anumită măsură legătură cu fragmentarea pieței financiare și de capital și cu tendința care se observă de la instalarea crizei către o renaționalizare a sistemelor financiare, în sensul că băncile și alte instituții financiare sunt mai puțin active în domeniul transfrontalier. Într-adevăr, acesta este unul dintre obiectivele activității noastre, inclusiv în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital și anume reducerea acestei fragmentări și încercarea obținerii unei piețe cu adevărat europene uh, și din acest punct de vedere. Probabil că nu vom trece prin toate aspectele Uniunii Pieței de Capital, uh, ci ne vom concentra asupra sectorului bancar. Primul lucru relevant este armonizarea cadrului legislativ, cadrului de, de supraveghere, lucru care se face deja. În al doilea rând, trebuie să se asigure îndepărtarea diverselor obstacole la investi- în calea investițiilor transfrontaliere și acesta este un domeniu de care ne ocupăm, uh, evaluându-l în uh, Cartea Verde cu privire la sectorul financiar. Încercăm să vedem cum se, poate promo- cum se pot promova serviciile pentru clienți privați uh, în domeniul transfrontalier. Există și anumite bariere administrative, există și obstacole culturale și de limbă, trebuie să vedem cum se pot îndepărta acestea. Există diverse regimuri de protecție a consumatorilor care trebuie abordate și ele în măsura în care se poate. Și regimurile de insolvență sunt diferite și acest lucru este de multe ori un obstacol în care investirii în altă țară. Vedem de asemenea o mare oportunitate în cazul fintech și în domeniul serviciilor electronice și acest lucru ne poate ajuta foarte mult în domeniul um, activității transfrontaliere bancare. Există așadar mai multe posibilități de abordare a acestor probleme și vom um, face acest lucru în Cartea Verde cu privire la serviciile financiare. De asemenea, vom avea o revizuire la jumătatea perioadei a Uniunii Piețelor de Capital și vom profita de aceasta pentru a vedea ce am făcut și ce putem să mai facem, pentru că scopul nostru este să reducem fragmentarea. Mulțumesc! Mulțumesc, Tang. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule Dombrovskis, s-ar părea că portofoliul dumneavoastră urmează să devină și mai dificil. Am trei întrebări și aș vrea să îmi spuneți opinia dumneavoastră cu privire la ele, pentru că mi se pare că uneori evitați să vă exprimați opinia clar. În primul rând, în, în legătură cu Uniunea Pieților de Capital. Aceasta este un plan de acțiune și sper că va exista o continuitate. Oricum, situația s-a schimbat. Ne confruntăm cu Brexit și unii susțin că acest lucru va duce la sfârșitul Uniunii Piețelor de Capital, pentru că, până la urmă, portofoliul era în mâinile unui britanic cu un motiv. Alții spun că este o oportunitate pentru că acum avem 27 de state membre și putem să aprofundăm Uniunea de Piețe. În al doilea rând, în legătură cu Call for Evidence, am auzit că ați spus că vă place această idee și urmează să abordați uh, astfel inconsecvențele și suprapunerile. Dar dacă revenim la poziția Parlamentului, veți vedea că avem o poziție mai generală, pentru că noi nu vrem să vedem doar inconsecvențele și suprapunerile, ci am cerut Comisiei să vadă și care sunt eventualele artificii și lacune, ă, ținând cont și de noile ă, riscuri și ă, provocări. Ați văzut acest lucru în raportul Balț. Problema este și lipsa de reglementări, nu doar reglementarea excesivă. În al treilea rând vreau să vorbesc despre securitizare. Am discutat foarte mult despre acest lucru în Parlament și a fost o discuție bună. Iar noi aici în Parlament ne-am concentrat asupra lecțiilor pe care trebuie să le învățăm și să le punem în aplicare mai târziu, pe care le-am învățat din criza financiară. Lordul Hill a participat și el la o audiere în acest sens și a sprijinit această abordare a noastră, uh, conform căreia învățăm lecții din trecut și le punem apoi în aplicare pentru a ne asigura, de exemplu, că avem o piață și în vremuri bune, dar și în vremuri rele. Deci scopul securitizării este ca sectorul financiar să fie mai stabil, mai stabil și mai puternic. Avem nevoie de lichidități în acest sens și în vremurile rele. Ce părere aveți despre această discuție în Parlament? Mulțumesc, domnule Tang. În primul rând, în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital și consecințele referendumului din Marea Britanie. După cum am spus în discursul introductiv, Probabil că acest lucru um, subliniază nevoia existenței unei uniuni de piețe de capital, mai ales de că există riscul ca, cel mai mare, ca cea mai mare piață de capital um, din Europa să iasă din Uniunea Europeană. Este vorba despre noi vom rămâne mai multe țări cu uh, piețe de capital mai puțin dezvoltate care vor avea de beneficiat de pe urma unei uniuni de, de piețe de capital. Deci eu doresc să continuăm cu această agendă și nu sunt deloc de acord că referendul britanic este, reprezintă sfârșitul Uniunii piețelor de capital. Avem nevoie de această Uniune și mai mult acum și, după cum am spus deja, avem nevoie de acest proiect uh, la nivelul întregii Uniuni Europene, deși are și mai multe avantaje pentru um, țările cu euro. În legătură cu Call for Evidence, Evident că acesta se ocupă și de artificii și lacune, deci în cadrul evaluării veți vedea că vom, ne vom ocupa de toate aspectele, inclusiv de lacune și de artificii. Continuăm să abordăm acest domeniu, ocupându-ne și de câteva elemente uh, care țin de regulamentul cu privire la piețele financiare. De exemplu, am cerut să, ne conce- uh, să avem contrapărți centrale care să se ocupe de mai multe um, obligațiuni, eh, de mai multe produse derivate și am cerut să avem reglementări mai clare cu privire la contrapărțile centrale. În legătură cu criza financiară și securitizarea, într-adevăr, securitizarea um, și-a creat o reputație proastă din cauza crizei um, de credite subprime din uh, Statele Unite ale Americii și va trebui să învățăm din greșelile americanilor. Trebuie să nu lucrăm cu produse prea complexe, Pe de altă parte, dacă comparăm situația securitizării din Europa cu cea din state, vom vedea că și în momentul cel mai acut al crizei, um, produsele de securitizare europene uh, care aveau rating de triplu A uh, au, um, s-au dovedit neperformante numai în proporție de 0,1%, nu 16% ca în SUA, deci există diferențe substanțiale. Acum, continuând în legătură cu uh, propunerea aceasta cu privire la securitizări uh, simple, transparente și standardizate, să știți că scopul nostru este să um, reducem riscul structural al securitizării și să permitem potențialilor investitori să evalueze mai bine riscul um, creditelor pe care se bazează produsele securitizate. ținem cont de uh, Banca Centrală Europeană, Bank of England, Comitetul de la Basel, etc. De asemenea, suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră uh, orice pas care ar mai fi necesar uh, pentru a ne asigura că securitizarea poate să funcționeze nu numai în perioade economice înfloritoare, ci și în vremurile mai rele sunt deschis la aceste discuții. Mulțumim. Pablo Zalba. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Două întrebări. În primul rând, continuând cu cele deja discutate și ca raportor pentru piețele de capital, aș dori să aflu un răspuns eh, referitor la întrebarea mea Referitor la ierarhie, știți cu siguranță că am propus eliminarea metodei externă pentru a întări piața unică. Aș dori să știu părerea dumneavoastră în acest sens. Și, în al doilea rând, în ceea ce privește stabilitatea pieței financiare și stabilitatea zonei euro în ansamblul său, Sper și nu am nicio îndoială că răspunderile dumneavoastră noi nu vă vor împiedica să lucrați, cum ați făcut până acum, în atingerea obiectivului stabilității zonei euro și stabilității pieței financiare, mai ales acum după Brexit, care cu siguranță a avut un impact și nu tocmai favorabil. Înțeleg acum că vom fi de acord că obiectivul nostru comun trebuie să fie să căutăm și să recuperăm acea credibilitate um, afectată. Vă întreb acum, ce efect credeți dumneavoastră că s-ar putea avea tocmai asupra credibilității dacă am discutat de aplicarea unor sancțiuni țări care tocmai eh, cel mai mult crește în zona euro și care a desfășurat cele mai multe reforme în zona euro, dacă ar putea afecta eh, această criză a credibilității și stabilitatea zonei euro și a sistemului financiar. Nu credeți că ar putea să fie un mesaj confuz, tocmai într-o clipă în care trebuie să evităm orice neînțelegere? O țară care crește, o țară care realizează reforme, poate fi tocmai o țară care poate face obiectul unor sancțiuni. Repet, întrebarea mea trebuie privită din perspectiva credibilității și efectul pe care îl are credibilitatea asupra stabilității sistemului financiar și a zonei euro. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru că a dat curs invitației noastre. Thank you. Of course, this is a... Mulțumesc. Este o audiere cu privire la noul portofoliu. Dar domnul vicepreședinte poate alege să răspunde dacă dorește. Am să încep răspunsul cu cea de-a doua întrebare, pentru că, din păcate, nu am înțeles foarte bine prima întrebare, deci am să vă rog să o reformulați mai târziu. În legătură cu a doua întrebare, desigur că trebuie să îmbunătățim credibilitatea și um, bazele creșterii economice. Și ne ocupăm de acest lucru. Iată care, știți care sunt prioritățile noastre în domeniul politicii economice. Sunt în număr de trei și anume stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale pentru modificarea economiilor și continuarea politicilor responsabile din punct de vedere fiscal. Asta pentru că există încă multe țări în care datoria publică și privată, privată este um, ridicată și acest lucru încetinește creșterea. Conform criteriilor de la Maastricht avem o țintă de datorie publică de 60% din PIB, iar realitatea în UE și zona euro este pe la 90% din PIB. Așadar, este clar că mai avem multe de făcut. Pe de altă parte, analizând poziția fiscală generală, vom vedea că e, avem o situație ușor expansionară din punct de vedere fiscal în zona euro, adică deficitul bugetar nominal continuă, dar din punct de vedere structural um, continuă să scadă, dar din punct de vedere structural el continuă să crească. Există încă state membre care au deficit excesiv și acestea trebuie să continue să lupte împotriva creșterii acestui deficit. În ceea ce privește punerea în aplicare a statului pentru creștere și stabilitate, evident că acesta se aplică în mod inteligent, ținând cont de eforturile de reformă și ajustare fiscală care s-au făcut până acum și ne bucurăm foarte mult de ceea ce au făcut Spania și Portugalia până acum, de reforme, ne bucurăm de reformele pe care le-au luat și de ajustarea fiscală pe care au făcut-o și trebuie să spunem foarte clar acest lucru. Nu pot să comentez asupra deciziilor comisiei înainte ca acestea să fie luate. Oricum, um, colaborăm uh, foarte strâns cu domnul comisar Moscovici pe acest dosar și dumnealui a spus ieri că nu putem să comentăm asupra deciziilor înainte ca acestea să se ia, dar oricum efortul um, de uh, a face reforme al acestor țări este ținut, uh, este luat în considerare atunci când se încearcă punerea în aplicare a pactului. Vă rog acum să reformulați prima întrebare ca să înțeleg mai bine. Din păcate nu avem timp. Cred că veți putea să discutați această parte importantă a propunerii cu domnul comisar Dombrovskis. Holas Fernandez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră azi aici. Eu am două întrebări referitoare la proiectul Uniunii Bancare. În primul rând, aș dori să vă întreb referitor la acel uh, uh, common backstop, ce configurație e de așteptat. Aș dori să știu dacă dumneavoastră, în calitate de vicepreședinte și comisar răspunzător de Uniunea Bancară, aveți o idee referitor la ce formă va lua acest uh, element. În al doilea rând, aș dori să vă întreb referitor la asigurarea depozitelor. Cred că aici, în această instituție și în uh, instituțiile uh, Uniunii Europene se poartă o dezbatere referitor la nevoia de a lucra în același timp uh, la dezvoltarea EDIS și la uh, luarea unor măsuri pentru reducerea riscului această idee de a lucra în paralel mi se pare un pic uh, o definiție greșită. Asta ar însemna că pe de o parte avem EDI și pe de altă parte directiva de insolvență, datorile suverane și așa mai departe. Pare prin urmare că dacă lucrăm în paralel tot acestea, nu știm când am terminat de negociat EDIS. Cred că trebuie să avem uh, o agendă comună pentru reducerea riscurilor și, bineînțeles, să promovăm finalizarea cât se poate de repede a ă, schemei pentru asigurarea depozitelor. Cred că nu înțelegem cu toții același lucru când spunem că trebuie să lucrăm în comun, că trebuie să promovăm ă, o anumită agendă, că ne interesează EDIS, dar și că trebuie să luăm măsuri suplimentare. Aș dori să înțeleg mai bine dumneavoastră cum vedeți această activitate în paralel. După cum spuneam mai devreme uh, președintele Gualtieri, limitând obiectivele acestei audieri, aș dori doar să vă sugerez că în aceste clipe de nesiguranță pentru zona euro ar trebui să profităm de toată marja de flexibilitate pe care uh, ne dă pactul de stabilitate și creștere când vine vorba de aplicarea unor sancțiuni statelor membre. Deși există guverne, precum guvernul spaniol, care a aplicat măsuri uh, și reforme fiscale menite să servească unor scopuri electorale, structurale, cred că trebuie să fim prudenți când abordăm acest subiect, pentru că discutăm în fond și la urma urmei de viitorul zonei euro, de credibilitatea zonei euro în ansamblu și cred că trebuie să profităm de orice marjă de flexibilitate pe care ne oferă pactul de stabilitate înainte de a lua măsuri mult prea agresive. Mulțumesc! Mulțumesc înainte de toate în ceea ce privește Common Backstop. Ministrii au hotărât să lucreze asupra acestui instrument și, după cum vă spuneam, vom demara activitatea tehnică cât se poate de repede. În ceea ce privește ritmul și orientarea acestei activități, la comisie dorim să facilităm acest acord, suntem deschiși uh, la orice opțiune, astfel încât uh, instrumentul să instrumentul de garanție financiară, acest common backstop, să fie pus în aplicare cât se poate de repede. În continuare, EDIS și ce înțelegem prin măsurile de partajare și reducere a riscului și activitatea uh, care se derulează în paralel. Noi am anunțat deja în propunerea comisiei, atunci când am înaintat o propunere legislativă referitoare la EDIS, atunci am afirmat că vom continua cu activitatea uh, și în ceea ce privește reducerea riscului. Dacă analizați propunerea noastră legislativă referitoare la EDIS, vă dați seama că nu e un fel de condiție anterioară nu e fie una sau alta, ci deja a fost uh, discutată de colegislatori. Știm, bineînțeles, că există diferite state membre care preferă uh, diferite abordări. Ce a spus dumneavoastră și la Parlament acest lucru. Există păreri diferite. Unii spun că trebuie înainte de toate să abordăm reducerea riscurilor doar după aceea putem să ne ocupăm de EDIS. Alții spun că nu, trebuie să ne ocupăm de EDIS acum, reducerea riscului mai poate aștepta. Trebuie să găsim o abordare echilibrată, prin urmare. Această întrebare, această alegere între reducerea riscului și partajarea riscului este o problemă foarte delicată. Există însă o soluție înainte și cred că documentul dumneavoastră de lucru deja scoate în evidență posibile soluții. În continuare, în ceea ce privește aplicarea pactului de stabilitate și creștere și marja de flexibilitate, după cum știți, Comisia Europeană a luat uh, deja în ianuarie 2015 o primă inițiativă prin comunicarea referitoare la flexibilitate din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. Cred că deja am răspuns întrebării colegului, uh, întrebarea adresată anterior. Suntem dispuși să luăm în calcul toți factorii posibili și discutăm cu comisarul Moscovici pentru a găsi o soluție echilibrată. Mulțumesc! Cristian Iscarind Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Dombrovski, am să mă exprim în engleză în această dimineață. Știm că aveți uh, deja o reputație solidă în ceea ce privește activitatea dumneavoastră în uh, Letonia, ați pus în aplicare reforme rapide, ați reușit să redresați economia țării uh, și să o readuceți pe o traiectorie ascendentă, după care ați intrat în zona euro. Sper cu siguranță că talentul dumneavoastră în gestionarea uh, crizelor nu va fi necesar în situația de față. Sper că situația din Letonia de acum câțiva ani nu se va repeta astăzi. Revenind însă la subiectul de astăzi. Brexit a provocat perturbări pe piețe, am văzut acest lucru foarte clar. Știm că odată ce se va declanșa articolul 50 uh, este prevăzut uh, un interval de 2 ani, nu știm însă dacă de fapt articolul 50 va fi de fapt declanșat. Aceasta este marea necunoscută. Acum, gândindu-ne la legătorii noștri, Cred că oamenii își doresc în linii mari să aibă un loc de muncă, să știe că la sfârșitul lunii își vor primi salariul, își vor putea plăti împrumutul la bancă, uh, au nevoie în acest sens de investiții și au nevoie de un sector bancar care să le permită să-și financeze aceste investiții. Întrebarea mea, având în vedere tot ce se întâmplă și nesiguranța care planează în ciuda dorințelor noastre, cum va rezista sectorul bancar european? Vor fi în continuare disponibile împrumuturi? Există riscuri imediate pe care le întrezăriți? Există măsuri speciale pe care noi, în calitate de legislatori, ar trebui să le luăm pentru a face față situației? Aceasta este întrebarea mea. Foarte bine. În ceea ce privește riscurile pe piață în urma referendumului britanic. Am văzut uh, că piețele au reacționat uh, foarte intens. S-a înregistrat o uh, scădere pronunțată pe piețe. S-au vândut acele bunuri percepute ca prezentând un grad ridicat de risc și legate de activitatea instituțiilor britanice. Uh, s-au înregistrat pierderi considerabile imediat după referendum, care au anulat, practic, câștigurile din săptămâna anterioară. Mai există um, problema creșterii prețului aurului, scăderea valorii titlurilor uh, suverane și uh, prețurile materiilor prime au scăzut considerabile și în zona euro am exist, am uh, asistat la apariția unor riscuri în jurul anumitor bănci. Situația s-a stabilizat de atunci și piețele au recuperat o parte din uh, pierderile înregistrate imediat după referendum. Băncile centrale, BCE și uh, Bank of England au fost pregătite au intervenit uh, imediat dacă era nevoie. Iar acest lucru a permis, uh, a dus la stabilizarea situației. Însă, în ansamblu, situația rămâne în continuare nesigură. Trebuie, prin urmare, să urmărim îndeaproape cum evoluează lucrurile și să fim gata să intervenim dacă va fi nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, Iacob von Weissecker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Să mă bucur că sunteți alături de noi. Am fost, bineînțeles, încântat să aud că doriți să abordați problema acelor bănci mult prea mari pentru a ieșua. Întrebarea mea însă se referă la un alt domeniu. Aș dori să vă întreb înainte de toate cum doriți să abordați recomandarea noastră referitoare la raportul din proprie inițiativă vis-a-vis -vis de uh, monedele virtuale pentru a crea un nou grup de lucru. Înainte de toate, în răspunsul dumneavoastră înscris, a scos în evidență faptul că Lord Hill a creat deja un grup intern de lucru referitor uh, la fintech, la tehnologiile financiare, uh, sectorul contractelor inteligente se va concretiza în afara sectorului financiar. Iată de ce noi am propus un grup de lucru orizontal. Mă întreb dacă veți da curs aceste recomandări. A doua întrebare are un caracter un pic mai amplu. Mă tem că în urma Brexitului uh, vom asista la um, un nou concurs uh, în ceea ce privește normele fiscale în detrimentul cetățenilor în urma referendumului, presiunea domestică pentru impozite mai scăzute și uh, bune norme financiare deja s-au simțit și au efect în zona euro, la Paris, Frankfurt, Dublin, Luxemburg și așa mai departe. Acestea vor spera că vor atrage și mai uh, multe întreprinderi. Deja s-au anunțat anumite avantaje fiscale în acest sens. Vă întreb, cum uh, ce veți face pentru a împiedica um, această cursă pentru atingerea unor avantaje fiscale oferite de centrele financiare? Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește acele tehnologii financiare, este într-adevăr o tehnologie nouă, interesantă, cu un potențial considerabil. La ora actuală, din câte știți, avem o abordare destul de prudentă. Considerăm că această tehnologie trebuie să se dezvolte și să-și um, arate potențialul real. Vedem însă progrese în ceea ce privește, de, de pildă, monedele virtuale, o evoluție interesantă Trebuie de asemenea să analizăm riscurile pe care le presupun uh, aceste noi instrumente monetare în uh, planul nostru de acțiune de, luptă împotriva finanțării terorismului. Luăm în calcul și posibilitatea de a propune ca autoritățile competente să supravegheze aceste tranzacții și să intervină dacă e necesar. E vorba de uh, o tehnologie în uh, bloc care permite acest lucru, permite monitorizarea fiecărei tranzacții realizate în orice interval de timp. Am menționat, într-adevăr, în uh, răspunsurile mele în scris că la ora actuală creăm un grup de lucru intern asupra tehnologiilor financiare, fintech și discutăm, um, să vedem cum putem crea acel grup orizontal de intervenție despre care spuneați dumneavoastră. E o tehnologie nouă și trebuie să uh, o analizăm din toate unghiurile. Știm că nu se limitează doar la sectorul finanțelor, ci are un potențial considerabil și în uh, sectorul comunicațiilor. Suntem uh, gata așadar să intervenim. În continuare, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare. And... Mai precis, uh, competiția fiscală, concurența fiscală și potențialele probleme pe care acestea ar putea genera. Este într-adevăr o chestiune de luat în serios, extrem de în serios, mai ales dacă ne uităm la uh, spiritul inițiativelor noastre în materie de fiscalitate, inițiativa OECD împotriva schemelor de transfer al profiturilor, de exemplu. Sunt inițiative menite tocmai la răspunde, tocmai a răspunde la astfel de practici. Sigur, asta ține în principal de competența domnului comisar Moscovici, dar noi încercăm să avem o abordare conform cărea profiturile sunt impozitate acolo unde se desfășoară activitatea economică ce generează profiturile respective, deci nemai permițând transferul profiturilor în scopuri fiscale. Avem și alte inițiative. Există principiul evitării dublei impuneri. Și aici o să trecem la conceptul de impozitare efectivă, permițând unui stat membru să intervină în cazul în care venitul dintr-o altă țară nu a fost impozitat efectiv. Există și reguli privind ajutorul de stat dacă există decizii fiscale care oferă avantaje anumitor firme acestea ar putea fi considerate ca ajutor de stat ilegal. Există o serie de astfel de demersuri în desfășurare în prezent, dar sunt lucruri pe care trebuie să le monitorizăm și să le rezolvăm și deja există câteva inițiative în acest sens. Trebuie de asemenea observat că din perspectiva europeană, fiscalitatea sigur e un domeniu complicat pentru că toate deciziile în materie de fiscalitate cer unanimitate la Consiliu. Și nu e totdeauna ușor să ai unanimitate. Însă, conștienți fiind de aceste limite, suntem gata să lucrăm și să venim cu propuneri concrete. Mulțumim, Esther de Lange. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru că ne apropiem de finalul acestui schimb de opinii, N-am să vă întreb uh, în legătură cu Edis, a fost uh, menționat acest lucru în câteva rânduri, dar am să încep prin a mulțumi vicepreședintelui Comisiei pentru că a arătat uh, disponibilitate la o oră atât de matinală să vină aici. Au fost multe întrebări și în legătură cu Brexitul. Este un lucru de o relevanță deosebită pentru Comisia noastră Econ. Vrem să vedem în ce măsură eficiența activităților noastre va fi afectată, dar sunt și, au fost și întrebări care nu s-au referit la domeniul de competență al ECON. Ar fi putut să fie adresate președintelui Parlamentului sau președintelui Comisiei ce facem cu declanșarea articolului 50. Sau asta nu țin, sigur, de domeniul de competență al ECON, însă vor avea un impact categoric asupra activității noastre. Un impact al uh, votului pro-Brexit este că dacă Regatul Unit pleacă, zona euro va deveni de facto Uniunea Europeană și asta e periculos pentru că sunt țări care sunt membre ale Uniunii, dar nu sunt în zona euro. Cum o să vă asigurați că nu creăm diviziuni inutile între țările din zona euro și cele care încă sunt doar în faza de țări candidate la aderare la zona euro. Și apoi, dacă mai sunt și alte lucruri pe care nu le-am menționat, dacă doriți dumneavoastră să adăugați ceva, sigur suntem gata să vă ascultăm. Odată, în ceea ce privește membrii și nemembrii zone euro. Există câteva filoane de activitate în prezent. Odată, adâncirea, aprofundarea Uniunii Monetare și Economice. Asta o să continuăm în conformitate cu raportul celor cinci președinții. Avem până în aplicare etapei 1 și pregătim în prezent etapa a doua din raportul celor cinci președinții și intenționăm să creăm un grup de experți foarte curând. În cursul acestor activități am spus, repetate rânduri, că toate inițiativele sunt deschise și transparente pentru statele membre care nu sunt în zona euro. Și vom pune în aplicare inițiative care să permită și participarea statelor care nu sunt în zona euro. Ceea ce privește uh, piața internă, tot ceea ce ține de piața internă se decide la nivel la nivelul Uniunii Europene. Aprofundarea Uniunii Monetare nu este concepută în așa fel încât să afecteze piața internă a Uniunii Europene. Și aceasta este direcția în care vom merge și de acum încolo. Apoi, când am discutat una Bancară, vedem că una Bancară avem uh, țările din zona euro, dar este deschisă și statelor membre care nu sunt în euro, dacă aceste state membre decid să se implice și în activitatea legislativă ulterioară va trebui să rămână deschisă această posibilitate. Și trebuie să fim pe cât de deschiși posibil și să încercăm să păstrăm unitatea Uniunii Europene ca atare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cred că am avut o audiere extrem de interesantă și de pozitivă. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în fața acestei comisii. Presupun că toți colegii sunt satisfăcuți. O să avem curând o întâlnire coordonatorilor pentru o discuție neoficială pe marginea acestui schimb de opinii pe care l-am apreciat foarte mult. Domnule vicepreședinte Dombrovskis, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc și eu și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la aceste dosare menționate astăzi. Vă mulțumesc!